acest caz este închisă și trecem la următorul și ultim punct pe ordinea de zi uh, gropile comune ale persoanelor din ashia date dispărute situate în localitatea ornihti din partea ocupată a ciprului. vreau să spun întrucât suntem întârziați am să vă cer permisiunea să nu permitem uh, cartonașe albastre și de asemenea să sărim peste, uh, uh, uh, catch the eye pentru a putea să ne înscriem în vot ținând seama de cerințele speciale ale zilei de astăzi. vă cer permisiunea să facem lucrul acesta și îi dau deja cuvântul doamnei keller pentru un minut. de asemenea am să, să fiu foarte riguros la respectarea timpului deci vă rog și pe dumneavoastră. un minut doamna keller. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea care a fost uh, pusă cu privire la celor 2001 persoane dispărute de origine cipriotă și cipriotă turcă este în continuare o rană deschisă pentru familiile care vor în fine să aibă o siguranță despre ceea ce s-a întâmplat și despre procesul de pace în Cipru. Comitetul pentru persoanele uh, uh, dispărute contribuie foarte mult prin întrebarea de martor, prin audierea de martor și prin descoperirea acestor gropi comune. Este nevoie așadar de un acces imediat pe tot teritoriul Ciprului pentru ca acest comitet să poată să-și continue munca. Este nevoie și de susținerea Uniunii Europene, atât financiară cât și politică. Și în acest context nu înțeleg de ce de-abia nouă state membre au semnat Convenția ONU cu privire la protecția persoanelor dispărute. Statele membre ar trebui să dea un semn puternic împotriva acestei încălcări puternice a drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult! Arias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Drama familiilor uh, persoanelor dispărute în, uh, Cipru uh, ne, ne ne îngrijorează și uh, mii de ciprioți greci au dispărut în, uh, în, de-a lungul unei perioade de timp, iar uh, armata turcă, iată, a uh, invadat în mod ilegal uh, Ciprul și uh, uh, și aceste persoane ucise au fost uh, îngropate în uh, zone considerate militare. Dar iată, se descoperă grop comune mm, datorită CMP-ului. Uh, așa cum s-a uh, întâmplat uh, în acest sat, uh, e bine, atunci trupele turce încearcă să, fa- să facă să dispară orice urmă și s-au luat decizii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Turciei. Deci trebuie să se adopte această rezoluție și vă rog frumos domnule președinte în tragedia elena antigona este descrisă o fată care își îngroapă fratele. Vedem că și aici ultima voință a celui decedat trebuie să fie sfântă. Vedem însă acum că și frați și surori, uh, la fel ca și în tragedia Antigona, nu pot să-și îngroape pe cei, să îngroape pe cei dragi lor. În uh, ultima vreme am văzut că și uh, au fost descoperite gropi comune cu minoritate de cu persoane care trebuie mai întâi identificate pentru ca, în fine, aceste persoane să poată să-și îngroape apropiații, așa cum se cuvine, și să poată să le facă ultima dorință. Mulțumesc! Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru familiile celor 2000 de persoane, familiile dispăruților în 1974, cerem dreptul de a ști ce s-a întâmplat cu cei dragi. Multe dintre aceste persoane sunt deja foarte în vârstă, deci riscă practic să moară fără să afle vreodată ce s-a întâmplat. Deci trebuie să încheiem această, acest episod pentru a merge mai departe cu reconcilierea insulei cipriote. Există un comitet pentru persoanele dispărute în cifru, care face o treabă foarte bună, însă și autoritățile turce ar trebui să colaboreze. Uniunea Europeană colaborează cu finanțarea, însă Turcia nu face nimic. Prin acordurile preaderare, noi finanțăm Turcia, deci discursul e mai general. Deci să facem presiune asupra guvernului turc pentru a ajuta uh, la lămurirea acestor evenimente. Hagi Gheorghiu, pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Zeci de, de oameni de știință și autorități și încearcă să, regăsească, să găsească rămășițele pământești a acestor persoane. Iată ce a ajuns omenirea în se depun uh, eforturi pentru a face să dispară durerea, regăsind urmele istoriei. E rușinos ce face Turcia acum. Faptul că încearcă să facă să dispară urmele acestor gropi comune. E la fel de grav ca asasinatele care au avut loc atunci. Trebuie să uh, facem în așa fel încât obligăm Turcia să pună capăt acestor acțiuni regretabile, să ne spună unde sunt îngropate aceste persoane asasinate, să deschidă arhivele pentru ca comisia de anchetă să știe unde să caute. Iar uh, în cele din urmă solicităm Consiliului să ajute economic uh, uh, CMP-ul pentru a-și putea derula acțiunea cât mai ușor. Această luptă este o luptă de a găsi rămășițele pământești ale tuturor victimelor eu dau cuvântul domnului Weidenholzer un minut. es ist ein unausgesprochenes menschenrecht este un drept uh, al omului ca ceea ce rămâne din uh, corpul respectivului să fie respectat și să fie tratat cum trebuie de către cei care rămân în viață. Antigona, într-adevăr, eroina grecilor antici, ne-a vorbit despre acest lucru și este un drept al omului să știe cei care sunt în viață unde sunt uh, cei care, pe care îi îndrăgeau după ce au murit, unde se găsesc rămășițele lor și trebuie să știe și cum au murit, în ce circunstanțe. Despre aceasta este vorba la această rezoluție. Există o suspiciune foarte mare că toate aceste drepturi au fost încălcate și nu este acceptabil așa ceva. Iată de ce este necesară această rezoluție, pentru că numai așa activitatea de memorie, fără de care nu există viitor, nu, poate, poate să funcționeze activitatea de memorie trebuie să ne facă să ne gândim la o frază din Antigona, nu a urâ, ci a iubi, pentru aceasta am fost născuți. Mulțumesc. Pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în 1974, trupele turcești au invadat insula și au comis crime împotriva umanității. Nevinovați care nu aveau arme, practic, au fost victimele, care în continuare sunt în gropi comune. Și de-a lungul anilor tot au apărut astfel de cazuri în acest sat, Ornisi s-a văzut că existau gropuri comune. Ce au făcut atunci turcii? Au transferat rămășițele celor asasinați în alt loc și astfel au fost găsite practic foarte puține rămășițe omenești. Se fac uh, aceste mutări deosebite pentru a nu se afla niciodată ce s-a întâmplat. De aceea lansăm un apel din partea Uniunii Europene pentru ca aceste acțiuni să nu se mai facă la adresa celor decedați. Să se deschidă arhivele și zonele militare ar trebui să fie înăturate pentru a putea um, Mulțumesc, domnule președinte. Acum 40 de ani s-a încălcat practic orice dispoziție din dreptul european și universal și Turcia în continuare ne ocupă țara încălcând aceste drepturi. Însă fațeta cea mai tragică e cea a dispăruților. Deci de peste 40 de ani există acești dispăruți ciprioți care nu au mai fost găsiți. Asta demonstrează faptul că Turcia dă dovadă de cruzime și refuză să deschidă arhivele pentru a vedea ce s-a întâmplat cu aceste persoane. Există gropi comune. Însă ce se întâmplă? Acestea sunt în zone care sunt considerate militare. Și ceea ce e și mai îngrozitor e că transferă practic aceste rămășițe dintr-un loc în altul. Deci Turcia nu-i respectă nici măcar pe morți. Turcia vrea însă să adere la Uniunea Europeană. E o țară care primește fonduri de preaderare, de să creștem sancțiunile. Domnul Papadakis, un minut. Microfon. Mulțumesc, domnule președinte drama umană nu cunoaște granițe sau țară. Ce se întâmplă aici este o a doua crimă la adresa umanității, la 40 de ani după, după ce a avut loc regimul de ocupație turcă. Acum sunt um, deplasate rămășițele umane. Uh, Gândiți-vă la rudele acestor dispăruți care nu știu ce s-a întâmplat uh, cu cei dragi și vor să îngroape o, o bucată de din corpul acestor persoane și nu putem să stăm cu mâinile în sân, trebuie să cerem Turciei să, uh, să coopereze pentru a se uh, revela adevărul. Nu este vorba de un joc politic uh, este vorba despre onoarea morților, care este un lucru sfânt în Europa, iar Europa nu poate să se eschiveze din, partea acest, din fața acestei responsabilități. Domnule președinte, în 2011 am fost ca autor la o declarație în scris privind munca acestei comisii a dispăruților finanțată de UE. Astăzi avem o rezoluție prin care cerem din nou uh, Uh, să se facă lumină în legătură cu gropile comune de la Orniti, unde se, scrie, se crede că rămășițele a 106 persoane ucise cu brutalitate în 1974 au fost uh, ascunse, o parte din rămășițe au fost uh, exhumate, distruse pentru a ascunde aceste dovezi. De multe ori există și hotărâri judecătorești legate de partea ocupată. Uh, și Turcia are obligația de a ajuta această comisie să identifice toate rămășițile omenești pentru a vedea de ce au murit acești oameni. Astfel, rudele, după 41 de ani, pot încheia aceste evenimente tragice din viața lor. Turcia trebuie de asemenea să deschidă um, accesul în zonele militare din nordul insulei. Doamna Anderson, un minut. Mulțumesc. Există multe asemănări între Cipru și Irlanda de Nord. Suntem națiuni insulare care am suferit de pe urma ocupației străine și conflicte. De aceea reconcilierea e importantă în Cipru, așa cum e și în Irlanda. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în uh, hotărâri judecătorească privind persoanele dispărute din Cipru, spune că autoritățile turce nu au reușit să ancheteze în mod uh, eficient uh, și că s-a încălcat articolul 2 din Convenție. De asemenea, și guvernul britanic încalcă în continuare articolul 2 în ceea ce privește uciderile de stat din Irlanda de Nord. De asemenea, și implicarea lor în um, uciderea unui avocat uh, foarte cunoscut, Pat Finucane, de doar 39 de ani. Se împlinesc 26 de ani de la uciderea sa. Turcia, pentru a... Turcia trebuie să arate ce s-a întâmplat în legătură cu dispariție. Trebuie anchetate evenimente. Două un minut. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte se pot descoperi foarte, se pot îngropa foarte multe persoane într-o groapă comună, însă atunci când trebuie să descoperi istoria acestor victime pentru a vedea responsabilitatea pentru un conflict îngrozitor care încă n-a fost rezolvat acum, este o sarcină prea grea. Este clar că pentru fiecare din victima din Asia, pentru fiecare din dispăruții din, uh, din războiul din Cipru, există familii în continuare disperate care nu știu ce s-a întâmplat cu apropiații lor. Această țară este însă o parte din ea membră în Uniunea Europeană și ar trebui să dăm un răspuns cât se poate de târziu pentru a putea în fine să dăm înapoi rămășitele celor care au fost îngropați în gropile comune celor cărora le aparțin. Trebuie ca și Curtea Drepturilor Omului să se implice și trebuie ca toate părțile implicate să contribuie la activitatea Comisiei de a face, de a prin crea arhive de a povesti această poveste. Trebuie așadar să cerem o cooperare maximă, trebuie să facem uh, într-adevăr o, uh, să o punem capăt în fine acestei rușine de tăcute. Mulțumesc foarte mult! Ferran, un minut! On Domnul Ferran, un minut. Mersi, Monsieur le Président Mulțumesc, domnule președinte. Uh, gropile comune din, Hai, din uh, iată, acesta arată din, Cip, din Cipru arată uh, fața groaznică a ocupat, ocupației turce în Cipru. Iar uh, iată, de 10 ani se vorbește despre aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Uh, se, domnul uh, Uh, și iată, președintele Uniunii Europene dădea mâna cu Erdogan și se îmbrățișau și vorba despre aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Avem o singură soluție astăzi, și anume de a pune capăt negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Polciac, un minut. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já i v Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că, în conformitate cu mm, CEDO, Turcia a încălcat drepturile celor care și-au pierdut uh, rude, iar uh, Turcia nu a plătit despăgubiri, tot uh, în conformitate cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului și deciziile acesteia. E scandalos, fiindcă această țară este semnatară a Convenției Europene a Drepturilor Omului, iar pe de altă parte nu recunoaște Ciprul. Refuză plata despăgubirilor pentru victime. Uniunea Europeană uh, dă prea mulți bani uh, Turciei și, și cred că își permite uh, Turcia să plătească acești bani. Mulțumesc. Un minut. panie przewodniczący panie i panowie! w wyniku walk wewnętrznych Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Conflictul între comunitatea elenă și comunitatea turcă are o istorie deja destul de lungă. 2000 de persoane au fost uh, deja identificate ca fiind dispărute, iar Comitetul pentru Persoanele Dispărute este în căutarea unei explicații pentru ceea ce s-a întâmplat cu aceste persoane. Aproximativ 100 de civili au fost asasinate de armata turcă în 1974, iar Tribunalul Internațional a recunoscut Turcia ca fiind responsabilă pentru acest masacru, însă Turcia nu dorește să coopereze uh, și nu dorește să facă, deschidă accesul la locurile în care ar putea să fie ascunse rămășițele acestor persoane. Trebuie de aceea să lansăm un apel către cei care ar putea să-i ajute pe ciprioți în rezolvarea acestui conflict dramatic, pentru că cei care sunt dispăruți uh, sunt, uh, într-adevăr, uh, familiile lor suferă și trebuie să găsească o soluție. Tribunalele de război trebuie să se prezint, pronunțe în această chestiune. Drag. η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η Invazia Ciprului în 1974 și ocuparea a 40% din teritoriul insulei reprezintă încălcări ale dreptului internațional, încălcări clare și a, Turcia a fost condamnată de mai multe ori. CEDO, de exemplu, are multe hotărâri în acest sens. Aceste încălcări au fost însoțite și de crime de război îngrozitoare, precum executarea 1600 de ostateci greco-ciprioți care sunt dispăruți, dați dispăruți de 40 de ani. Sunt niște crime care nu au fost niciodată pedepsite. Mai mult, Turcia ascunde toate informațiile în legătură cu aceste crime și am văzut un exemplu clar cu cazul uh, acestui sat Asia, unde autoritățile turceți au exhumat uh, rămășițele acestea pentru a le duce într-un loc de cunoscut. Minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Ce tragedie personală mai gravă decât să nu știi ce s-a întâmplat cu cei iubiți. Comitetul pentru persoane dispărute înființat acum 40 de ani a identificat 500 și ceva de victime din ambele comunități. În încercarea de a încheia această tragedie pentru rudele și comunitățile respective, mai sunt încă 1600 de persoane dispărute în ambele părți ale insulei. De aceea vă sugerez că ar trebui să abordăm astfel această tragedie. Personal, cred că ar trebui să se urmeze exemplul sud-african când s-a încheiat apartheidul și când s-a înființat într-adevăr o comisie de reconciliere și pentru adevăr. Deci trebuie răspuns, trebuie un răspuns la aceste întrebări. Atât de multe victime trebuie descoperite, trebuie să știe ce s-a întâmplat. Deci canale diplomatice trebuie folosite pentru a soluționa. Funtulis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este clar că unele din aceste aspecte nu sunt decât chestiuni scrise în greacă, în elenă, pe o foaie, dar de fapt acestea corespund unor lucruri real întâmplate din Așia, de exemplu, unde uh, locuitorii uh, s-au regăsit în mijlocul unei barbarii uh, care a fost executată de către armata turcă. Foarte mulți au murit în primele ore, după apoi un schimb de prizonieri și după mai multe luni, unele persoane nu s-au mai întors niciodată. Toate aceste crime de război care au fost uh, comise de către ocupanții uh, turci și de către cei care uh, au rămas nepedepsiți nu pot fi în continuare tolerate așa. Cei care au comis aceste crime nici măcar nu respectă locuitorii morți ai aș, așiei. Trebuie să... Ei au fost aruncați în gropi comune, în gropi de gunoi, pentru ca să nu mai fie regăsiți. Se știe că și Comisia pentru Persoane Discărpărute... Domnul comisar Stilianidis să ia cuvântul. Înainte de aceasta fac un apel la colegi să coboare puțin tonul discuțiilor pentru ca să putem să l ascultăm pe domnul comisar. Domnul comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înaltul reprezentant, uh, doamna Mogherini, m-a rugat uh, să vă transmit următorul mesaj în numele său. Comisia Europeană este conștientă de dimensiunea umană a consecințelor evenimentelor tragice din, uh, din 1963-64 și 1974 pentru populația de pe insula Ciprului. Iar uh, chestiunile, întrebările care au rămas ne, fără răspuns în, în ceea ce privește persoanele dispărute, de pildă, nu le permit uh, familiilor uh, și locuitorilor să pună capăt durerii. Este foarte important pentru familii să știe ce s-a întâmplat cu cei dragi. Iată de ce Comisia și angajamentul să sprijine activitatea acestei comisii pentru persoanele dispărute de la ONU, CMP. CMP are un mandat umanitar care oferă ajutor persoanele, familiilor persoanelor dispărute și s-a dovedit uh, o măsură care consolidează încrederea de succes la nivelul uh, comunităților aducându-și contribuția la reconciliere în Cipru. Uniunea Europeană este la ora actuală principala sa sursă de finanțare, având o contribuție generală din 2006 de 14,7 milioane de euro, finanțare gestionată eh, de, prin autoritatea colegei mele Corina Crețu, Uniunea Europeană se angajează să sprijine în continuare activitatea CMP, oferind 2,5 milioane de euro suplimentare în 2015, anul curent. Dorim să mulțumim în egală măsură Parlamentului European, care în ultimii ani a oferit finanțare suplimentară pentru CMP, iar aici aș dori să mulțumesc din suflet uh, domnului Panafis Dimitriu Ioanis Casulidis și Busutil, foștilor membri ai Parlamentului European și uh, domnilor Beghe Teohares și Hagi Gheorghiu, actual membri ai Parlamentului European, Comisia este de acord că ar trebui să se facă mai mult de către toate părțile implicate pentru a afla ce s-a întâmplat cu toate persoanele dispărute. Iar în același timp, activitatea pe teren e din ce în ce mai grea, dat fiind că sursele de informație sunt, um, sunt uh, devin din ce în ce mai puține, iar gropile comune nu sunt uh, ușor de accesat. Iată de ce este important ca CMP-ul să aibă acces de plin la toate arhivele relevante și la zonele militare, bineînțeles. Uniunea Europeană solicită în mod uh, regulat Turciei să respecte această solicitare. Stimați membrii ai Parlamentului European, persoanele dispărute reprezintă o chestiune umanitară și asemenea altor chestiuni ne arată aceasta că e nevoie de o conciliere viabilă între comunitatea cipriotă și turcă. Uniunea Europeană a sprijinit ferm reînceperea discuțiilor uh, sub auspiciul ONU. Am arătat foarte clar că suntem gata să dăm o mână de ajutor. Noi sprijinim eforturilor, eforturile trimisul, trimisului special Esper Barate, trimisul special ONU și a venit vremea să avem o reacție adecvată și sprijinim ambele comunități. <coughs> Mulțumim, domnule comisar. Vă anunț că am primit șapte propuneri de rezoluție. Dezbaterea este închisă și votarea va avea loc imediat. înainte de a trece la votare am o solicitare din partea doamnei forenza din partea grupului gue. doamna forenza aveți cuvântul. Grație, Mulțumesc, domnule președinte ieri așa cum s-a spus și în plen, ieri au murit 300 de persoane în largul insulei Lampedusa, în Italia. Încă o tragedie, nu știu a câta tragedie.